Ladies and gentlemen, welcome to the Internal Markets and Doamnelor și domnilor, bun venit la Comisia IMCO pentru această audiere publică în contextul raportului cu privire la directiva privind armele de foc. Am onoarea de a fi fost desemnată de către colegi raportor. Bun venit celor care ni s-au alăturat din Belgia, Italia, Franța, Regatul Unit, și din multe alte țări și care aduc cu domniile lor o gamă largă de cunoștințe și expertiză. Acum uh, câteva săptămâni v-am uh, transmis un document prin care vă solicitam feedback pe o serie de teme și sunt impresionată de volumul mare de feedback pe care l-am primit. Unul dintre obiectivele acestei audieri este acela de a culege date cu privire la aspectele tehnice ale acestei propuneri. Asta pentru că propunerea Comisiei nu a fost însoțită de nicio evaluare de impact. De aceea, nu am reușit să vedem din munca uh, depusă de comisie care ar putea fi consecințele, tocmai pentru că nu există evaluare de impact. Așadar, uh, Sper că experții noștri să ne poată atrage atenția asupra unor posibile uh, consecințe ale formulării comisiei, dar să ne ajute și pe noi aici să găsim eventual soluții alternative și noi amendamente. Ședința se transmite pe internet, live. Știu că azi dimineață au fost unele probleme cu linkul uh, pentru uh, web streaming. Tocmai l-am uh, postat pe Twitter, deci dacă există vreo problemă, vă rog să transmiteți tweet-ul meu către cei interesați. Primul vorbitor, domnul Philip Noble, care este membru al Comisiei pentru Arme de Foc, instituită în baza directivei. După cum știți, directiva aceasta este în vigoare de 25 de ani. Domnul Philip Noble este, Noble este un membru din partea Franței în acest uh, comitet. Și îi dau cuvântul pentru 4-5 minute. Mulțumesc, doamnă raportor, doamnelor și domnilor, sunt, în prezent, șeful unei secțiuni cu privire la arme și explozibili în cadrul uh, poliției judiciare și, în ce privește directiva aceasta, mi se pare important să ajungem la o revizuire a textului său. Din următorul motiv, în aproape toate cazurile, o armă deținută ilegal a aparținut anterior domeniului legal ea a fost fabricată, eventual chiar vândută în mod legal, dar până la urmă, într-o zi, dispare din domeniul legal. Deci, o directivă care vizează și încadrează corect domeniul legal al deținerii armelor este foarte important. De ce este foarte important? Pentru că încă din 1976 s-au identificat o serie întreagă de uh, lipsuri, cel puțin Franța a făcut-o, cu privire la o problemă foarte importantă, armele în alb sau armele neutralizate, care nu se regăsesc uh, în directivă și s-a, văzut o interpretare de minimis în cazul uh, armelor uh, uh, neutralizate, pentru că nu toată lumea interpreta dispozițiile la fel. Armele acestea au făcut obiectul unui trafic și ele au, devenit, uh, au, fol- au fost folosite ulterior în evenimentele dramatice pe care le-am cunoscut. Apoi, în 2016, 2014, uh, grupul EFE, European Firearm Experts, s-a aplecat asupra acestor vulnerabilități din punct de vedere juridic din directivă și am discutat cu DG Jai și DG Piața Internă în 2009 cu privire la aceste vulnerabilități pe care noi le-am considerat foarte importante și pe care găseam că e foarte important să le corectăm. Comisiei Internaționale Permanente pentru Probe în ce privește armele portabile i s-au solicitat de asemenea informații și s-a ajuns în 2015 la un regulament. Dar nu s-au rezolvat toate problemele. Atentatele de la Paris, de la jumătatea lui ianuarie și din noiembrie, au pus în evidență vulnerabilitățile existente și cărora încercăm să le găsim soluții. Vă voi prezenta foarte în mare câteva elemente. Cu privire la armele albe și armele neutralizate, faptul că ele nu intră în domeniul de aplicare a directivei le permite să circule liber, nu se pot adopta reguli mai constrângătoare pentru că ele sunt tratate ca fiind obiecte și nu arme. Tot așa, în directivă pe aici pe acolo se întâlnesc vulnerabilități de reglementare care se mențin în, pe marginea unor noțiuni care mi se par fundamentale. Ce înseamnă componentele esențiale? Care este legătura între componentele esențiale și părți? Pentru că în directiva actuală aceiași termeni sunt uneori clasați în Uh, domenii diferite. Practic, ce înseamnă de fapt o armă albă? Ce înseamnă intermedierea? Dacă luăm direct, definiția din directivă din prezent, se poate vorbi de o formă de comerț, de comercializare, care nu este clar precizată. Din toate aceste motive, este facilitat traficul ilegal. Și mi se pare important să găsim o soluție acestor lipsuri. Tot la definiții, un alt element care ni se pare la fel de important, este nevoia de a îmbunătăți posibilitatea de a asigura trasabilitatea armelor, mai ales în cadrul transferurilor din interiorul Uniunii Europene. De ce asta? Pentru că în momentul de față ne confruntăm cu o pierdere de trasabilitate. Există un acord prealabil din țara de destinație, permis, un permis din țara de plecare sau de achiziție și documentele acestea pe hârtie sunt deținute de operator, însă autoritatea publică nu are o cunoștință de momentul în care se realizează transferul exact, în legătură de asemenea cu care armă a fost transferată și dacă autorizațiile sunt uh, obținute. Pentru că toate documentele sunt în posesia operatorului și transferul îl face tot același operator. De aceea ni se pare important ca schimbul de informații cu privire la transferul intracomunitar de arme să fie îmbunătățit, reglementat, pentru că la nivel național fiecare stat membru are acum un fișier național în care se regăsesc armele și deținătorii acestora, deci acolo există trasabilitate, dar în clipa în care o armă pleacă dintr-un stat membru pentru a merge într-o altă, într-un alt stat membru, trasabilitatea aceasta este întreruptă și acest lucru favorizează traficul ilegal. În cadrul acestei idei, vă spuneam, una dintre vulnerabilitățile acestei directive o reprezintă identificarea formală a armei. De ce? Ni se spune că trebuie să se prevadă și anul fabricației și fabricantul și așa mai departe. Dar în, când vorbim despre trasabilitatea unei arme, identificarea formală a armei se face prin marcă, model, număr și calibru. Or, în momentul de față, unele dintre aceste elemente nu sunt prevăzute în directivă, sau cel puțin nu fac obiectul unei obligații instituite prin directivă. Și o ultimă chestiune, așa, în mare viteză, în legătură cu vulnerabilitățile pe care le-am identificat noi în directivă, o reprezintă păstrarea datelor. Termenul de 20 de ani este mult prea scurt. S-a văzut cu ocazia uh, diferitelor atentate. Mohamed Mera Um, avea o armă din 1994. La atentatele din Paris erau arme, s-au folosit arme din mai multă perioadă, din 42 până în 57, deci păstrarea datelor este iarăși un element foarte important. Și când spuneam că vulnerabilitățile identificate în directivă sunt importante, acest lucru s-a văzut chiar în atentatele de la jumătatea lui ianuarie din Paris. E vorba de vulnerabilități pe care noi le știam deja, așadar. Dar iată, ele s-au văzut într-un mod dramatic, pentru că arme care, potrivit directivei, nu sunt, și în, în, potrivit protocolului Națiunilor Unite, nu sunt nici arme albe, nici arme neutralizate, au putut circula liber în uh, Uniunea Europeană, permițând asasinarea unor oameni în uh, uh, Ibercașer. E vorba de arme care au inundat multe, păr, multe țări din Uniunea Europeană și pentru noi acest lucru este foarte important. În ce privește achiziționarea de muniție, de exemplu, ca și în cazul armelor, e greu de clasificat o muniție în categoria armei, pentru că muniția se poate folosi pe mai multe tipuri de arme. De aceea ne-am gândit că muniția ar trebui să nu se poate cumpăra decât în momentul în care deții Uh, un certificat legal de deținere a armei respective. Deci armele acustice sunt și ele o problemă foarte importantă. Armele convertite, armele modificate reprezintă o problemă la fel de gravă. Ele trebuie să rămână în categoria de origine din punctul nostru de vedere. Se poate întâmpla ca unele arme cărora li se modifică, nu se știe cum uh, modul de funcționare să fie scoase din clasa de armă respectivă și în felul acesta să poată părăsi țara foarte simplu, ca apoi să fie întoarse la funcțiile lor de bază. Cât privește vânzarea de arme prin internet, trebuie să existe o autorizație dată de către um, organismele competente din fiecare țară, care acesta ar trebui să fie rolul lor, să verifice legalitatea tranzacției respective. Cam atât. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc! Am convenit să mai dăm cuvântul uh, următorilor uh, trei vorbitori pentru vreo șase minute, după care vom organiza o dezbatere. Știu că vreți să existe și întrebările, ca să puteți da răspunsurile, deci așa ne vom organiza sesiunile de lucru. Deci dacă aveți întrebări, vă rog să ne semnalați acest lucru acum. Vom începe să întocmim lista. Primul vorbitor este domnul Edward MP, director la Royal Armories. Vă rog, aveți cuvântul. Mi s-a cerut să vorbesc despre posibilul impact al amendamentelor propuse cu privire la muzee și la colecționari. Și eu am să vorbesc despre muzeele din Regatul Unit, dar ceea ce voi spune eu se va aplica într-o formă sau alta și în alte state membre. Prima noastră îngrijorare, sunt și altele, o reprezintă impactul care ar putea fi devastator al armelor de foc de categoria A, care intră în patrimoniul național sunt o sursă de informație pentru viitor și fac parte din istorie. Avem și propuneri cu privire la felul în care s-ar putea evita problemele acestea. Așa cum stau lucrurile acum, suntem mulțumiți de uh, Directiva 91477. Problema care ne frapează este întâlnită la articolele 2 și 6. Voi începe cu articolul 6, care menține următoarele din directiva din 1998. Se propune acum să se elimine partea în uh, caractere italice și să se înlocuiască cu următoarea propoziție, unde termenul cheie îl reprezintă cuvântul deactivated, dezactivat. Ceea ce pentru mine înseamnă că dezactivarea tuturor acestor arme trebuie să se realizeze la nivelul muzeelor Asta dacă muzeele le vor putea păstra în colecțiile lor. Ținând seama de faptul că armele respective îmbracă un caracter uh, istoric, ceea ce nu întotdeauna este cazul. În alineatul 2, de la articolul 2, uh, există un text care ar trebui să fie menținut. În forma din um, uh, 2008, iată cum arată textul acesta, îl aveți pe ecran cu caractere italice însă se solicită eliminarea acestei părți din text și să se mențină scutirile numai pentru autoritățile publice. Dacă autoritățile publice mențin domeniul de aplicare în sensul inițial al textului, atunci n-ar fi nicio problemă. Deși aici ar mai trebui să existe și o definiție exactă a ceea ce înseamnă în engleză autoritate publică. Dar pentru articolele 2 și 6, pentru că acestea să fie coerente între ele, autoritățile publice de la articolul 2, cărora nu li s-ar aplica directiva, nu au cum să fie identice cu organismele vizate de aspectele culturale și istorice ale armelor prevăzute la articolul 6, cărora li s-ar aplica directiva. E o ambiguitate care trebuie soluționată. Însă elementul fundamental din punctul nostru de vedere reprezintă directiva, faptul că directiva revizuită în niciun caz nu trebuie să ceară muzeelor să își dezactiveze colecțiile de arme din categoria A, din patru motive. Mai întâi, din motive culturale. Un, o, o armă de foc este un obiect cultural care conține părți care se pot uh, care pot să reflecte ceea ce este cultural și istoric distinct în legătură cu acea armă. Dezactivarea lor înseamnă, practic, aproape distrugerea acelor arme. Este ca și când ai elimina uh, motorul dintr-o mașină istorică sau mecanismul dintr-un uh, ceas istoric sau cu valoare culturală. Este un element unic, deosebit de orice altă categorie de obiecte de patrimoniu. Și am să vă arăt de ce spun că e vorba de practic o distrugere a armei. Iată pe ecrane prima armă de foc din categoria A și aceasta a avut, ne place sau nu, un impact absolut fundamental asupra istoriei omenirii. Al doilea exemplu. O imagine a unei mitraliere Iată, este un cadou pe care Stalin l-a oferit ambasadorului britanic la începutul secolului trecut, iarăși un obiect de mare importanță istorică. al doilea motiv îl reprezintă un motiv practic. S-ar distruge în felul acesta o sursă practic vitală de informații, de materiale comparative, care ar putea fi folosite chiar în domeniul științific în laboratoarele de criminalistică de către ofițerii de resort. Este și cazul din Regatul Unit în care muzeul pe care îl reprezint este o sursă în combaterea criminalității și a terorismului. O sursă de informații. Armele noastre au fost folosite în anchete din Irlanda de Nord de către uh, Tribunalul Penal Internațional pentru Bosnia și în multe alte anchete. Și pierderea acestei capacități ar duce la o creștere a amenințării securității către asupra cetățenilor. Al treilea motiv, necesitatea sau lipsa acesteia. Riscurile pe care le presupun aceste arme sunt minime în armele care sunt deținute de muzee. Muzeele sunt uh, susținute de statele membre și păzite chiar de uh, ofițeri de pază înarmați. La noi, în muzeul nostru, accesul este limitat și uh, la acest acces la numai cei care au o autorizație specială. În același timp, în Regatul Unit, pentru ca un muzeu să dețină astfel de arme de categoria A, trebuie să existe o acreditare din partea guvernului și o licență, care sunt documente foarte greu de obținut, deci regimul este de înaltă securitate. Și în fine, în momentul de față nu știm să existe vreun muzeu neacreditat, că, un, îmi cer scuze, un muzeu acreditat căruia să-i se fi furat vreo astfel de armă. Și a patra și ultima, ultimul motiv, al patrulea și ultimul motiv îl reprezintă problema discriminării. Eliminarea acestor unor părți din, din uh, această Uh, ar din aceste tipuri de armă reprezintă o uh, discriminare care cred că nu se potrivește cu esența uh, politicilor Uniunii Europene. Am vorbit despre muzeu și despre definiții, însă o bună parte din patrimoniu este, într-adevăr, între mâinile unor privați. Și cred că acest text ar trebui să se aplice acelora. Deși semnificația istorică a acestor arme este la fel de mare și în cazul celor deținute public și în cazul de privați. Deci care e soluția pe care o propunem în cele din urmă? Este foarte simplă. Mai întâi ar trebui să se reinstituie mm, articolul 2, alineatul 2 din directiva precedentă, care ar apăra colecțiile muzeelor și pe colecționarii privați. Dacă nu, să se reformuleze acest amendament de la... Așa încât articolul de alinatul 2 să spună următoarele. Scutirea s-ar aplica colecționarilor și autorităților publice, precum și colecțiilor private viza, care vizează aspectele culturale și istorice ale armelor care fac obiectul unor reglementări a statului membru pe teritoriul căruia se află. Iar articolul 6, v-aș propune următorul amendament la amendament, Colecționarii, autoritățile publice și colecțiile care se, sunt vizate de uh, caracterul istoric sau cultural trebuie să mențină în posesia lor actele de plin, uh, armele de plin funcționale care sunt clasificate în categoria A. Thank you very much. And... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Mauro Silvis, directorul Asociației Italiene a Producătorilor de Arme Civile și Muniție și reprezintă, deci, pe producători. Thank you. Thank you, Madam Chair. Uh, so, uh... Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. În prezentarea mea doresc să prezint punctul de vedere al industriei cu privire la propunerea de modificare a directivei privind armele de foc. E vorba de o directivă care se aplică armelor de foc civile și Uniunea Europeană, în momentul de față, are cea mai bună legislație regională privind armele de foc. Noi am fost înființați în 1918 la Roma și reprezentăm cea mai mare asociație de producători de arme. Suntem recunoscuți recunoscuți la nivelul la nivel internațional reprezentăm 88% uh, din producția din Europa, 50% din uh, producția de arme de foc. Reprezentăm de asemenea uh, o asociație non-profit uh, care a fost înființată în 76 de asociațiile naționale ale producătorilor de arme de vânătoare și sportive. E vorba de aproximativ 1000 de companii în acest sector și aproximativ 150 de producători de arme civile. Să vă spun care este impactul sectorului. Producția de arme de foc civile la nivelul UE28 este aproximativ 2 milioane de unități anual. 1800 de producători de arme, 200 de distribuitori, 14.000 de uh, vânzători cu amănuntul și peste 300.000 de colecționari în Europa. Activitățile sportive reprezintă uh, de asemenea un sector important, uh, peste 12 milioane de cetățeni responsabili care respectă legea. De asemenea, uh, vânătoarea și activitățile sportive reprezintă peste 40 de miliarde de euro susținând mai mult de 580.000 de locuri de muncă. Și asta este legislația europeană în domeniu. Trei directive. Prima din 1991, în 2008 uh, directiva prin care a fost modificată prima directivă și în 2012 regulamentul care a pus în aplicare articolul 10 al protocolului ONU privind armele de foc. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Europa pune în aplicare în totalitate protocolul ONU privind armele de foc. Întrebarea care se pune este oare toate statele membre au pus în aplicare această legislație din 2008 până azi? Mai mult decât atât, haideți să vorbim despre marcarea componentelor esențiale. Articolul 8 al protocolului a fost pus în aplicare în legislația europeană în articolul 4 al directivei și se spune că marcarea trebuie să fie aplicată componentelor esențiale ale armelor uh, care, dacă ar fi distruse, arma ar fi inutilizabilă. Statele membre trebuie să asigure că orice armă de foc sau componente esențiale care sunt introduse pe piață au fost înmarcate și înregistrate în conformitate cu această directivă sau au fost dezactivate. Așadar, așa cum propune Comisia Europeană în acest uh, caz, se subliniază nevoia de a identifica o piață, o piesă esențială comună care trebuie să fie marcată pentru a armoniza sistemul în întreaga Uniune Europeană pentru toate armele de foc produse și importate în Uniunea Europeană. De asemenea, există și o explicație cu privire la marcaje, dar văd pe listă că aici este prezent și fostul președinte al CIP, care cred că ne va explica mai bine situația. Deci, credem că este important ca standardele de marcare ale chip să fie recunoscute pentru a armoniza marcajele în Europa. Și țările care uh, nu au uh, o instituție uh, Uh, de standardizare ar trebui să recunoască marcajele standard din alte părți. Și aici uh, sunt mai multe imagini care explică care sunt părțile esențiale. La pistol, de exemplu, avem cadrul și țeava, avem aici un revolver, părțile esențiale ale unei puști, Aici uh, pușca mitralieră. Există mii de modele de arme de foc cu diverse calibre. Așa cum există diverse, mai multe mii de modele de mașini cu uh, motoare de capacități diferite. Deci nu e corect să spui că părțile esențiale ale unei arme de foc se vor potrivi la alte arme. Uh, E nevoie de competențe și de experiență, expertiză de înalt uh, nivel pentru a le instala corect și în siguranță. Haideți să vedem care sunt părțile neesențiale. Sunt cele care nu sunt esențiale pentru funcționarea armei de foc, care sunt uh, complementare uh, și care se pot înlocui pentru că se uzează. Și puteți să vedeți în imagine în, uh, pe diapozitiv diverse componente care sunt um, care nu sunt um, absolut uh, esențiale, uh, inclusiv amortizoarele de sunet și din protocol definiția unei arme de foc uh, este orice armă cu o țeavă care expulzează sau este proiectată pentru a expulza sau poate fi convertită pentru a expulza uh, un glon sau un proiectil printr-o acțiune explozivă, excluzându-se uh, imitațiile și copiile. Dezactivarea este procesul prin care o armă de foc uh, este modificată în așa fel încât să nu mai poată fi operabilă în mod irreversibil și um, o armă care este permanent dezactivată nu se include în sfera de aplicare a directivei. Mai mult decât atât, avem și dispozitivele de semnalizare și de alarmă. Sunt obiecte care au fost convertite pentru a uh, trage glanțe arbe, dacă pot fi reconvertite, atunci sunt considerate în continuare arme de foc. Și trebuie să se distingă uh, dispozitivele de alarmă și de semnalizare dacă ele pot să fie folosite doar în acest scop. Aici puteți să vedeți că dispozitivele de semnalizare și de alarmă sunt problematice pentru că nu știm cine este responsabil pentru asigurarea punerii, în aplicare a legislației în statele membre. Apoi, armele semiautomate sunt o categorie care a fost inclusă în anexa B2, uh, în anexa a doua a directivei 91 în 1991 și în ultimii 25 de ani toate statele membre au trebuit să uh, se ocupe de această categorie de arme și Cred că peste tot în Europa s-a găsit un echilibru. Mai mult decât atât, fiecare stat membru își are propria legislație în acest uh, domeniu. Și cred că aceasta este prima opțiune care uh, merită reținută. Ultima, aceea ca armele din categoria B7 să fie modificate sau uh, produse astfel încât să nu se poată găsi pe piață Uh, componente care să le poată converti în arme um, de foc semiautomate. Dar cred că e nevoie să se ajungă la un compromis pentru a nu uh, dăuna nici industriei, nici vânătorilor și nici interesului public. În ceea ce privește convertirea armelor uh, automate, ar fi necesar să se verifice posibilitatea de a elabora niște orientări europene pentru demilitarizarea corectă a armelor. Acest studiu ar trebui realizat pentru a înțelege dacă aceste tipuri de arme trebuie să fie interzise sau dacă există o modalitate științifică de a le gestiona și pentru a fi demilitarizate în condiții de siguranță. În concluzie, armele de foc ar trebui să fie marcate pe o componentă esențială pentru a evita orice fel de erori. Armele care au fost dezactivate în mod irreversibil, care sunt certificate, trebuie să rămână în afara sferii de aplicare a directivei. Dispozitivele de semnalizare și de alarmă ar trebui să rămână în continuare excluse din sfera de aplicare a directivei dacă ele respectă articolul 1 din directiva 51 pe 2008 Orice obiecte care conțin un, o componentă esențială nedezactivată trebuie să fie incluse în categoria pentru arma de foc pe care componenta ar putea fi instalată și este necesară introducerea unor orientări europene privind demilitarizarea, dacă e posibil, ca o alternativă la interzicerea uh, sau limitarea acestui tip de arme civile. Mulțumesc! Can I remind member colleagues that if they're going to want to ask a question, they... Vreau să le reamintesc colegilor că dacă doresc să adreseze întrebări, să semnaleze uh, interesul ca să putem să facem o listă. Deci vă rog să păsați mâinile sus până când se întocmește lista. Urmează domnul Cedric Poitenva, care este director general al grupului privind cercetarea și informarea pentru pace și securitate.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 această modificare este partea unui proces îndelungat care a început mai mulți ani și trebuie să reamintim faptul că obiectivul este foarte clar, acela de a reglementa piața legală și de a înceta, de a tăia puntea între uh, lumea legală și cea ilegală. Și sigur că ideea este de a, de a pune în aplicare anumite prevederi ale protocolului ONU și de a rezolva anumite lacune care au fost observate în ultimii ani. Proiectul de directivă include o serie întreagă de prevederi cu privire la marcare, trasabilitate, vânzare pe internet și așa mai departe. Dar sunt și niște chestiuni îndoielnice în ceea ce privește aplicabilitatea și impactul pe care ar putea să îl aibă aceste măsuri, ar putea să fie contraproductive. Uh, domeniul de aplicare cred că e clar că se merge mai mult pe linia protocolului privind armele de foc. În ceea ce privește includerea uh, amortizoarelor de zgomot și altor elemente, um, propunerile sunt uh, pozitive, însă amortizoarele de zgomot nu ar trebui să fie incluse imediat în categoria componentelor esențiale, sunt mai degrabă accesorii. Deci cred că ar trebui să existe o categorie diferită pentru aceste elemente pentru că se, pun, se pune problema obligativității marcajelor, așa cum uh, spune propunerea comisiei. Și apoi este nevoie de niște definiții foarte clare pentru componentele esențiale și pentru părțile um, accesori, pentru accesorii. Pentru că uh, s-a discutat despre articolul 2.2 uh, și sunt dezbateri uh, intense aici. Uh, um, într-adevăr, nu ar trebui să punem la îndoială buna credință a colecționarilor și a colecțiilor din muzee. E vorba aici o chestiune, e vorba aici de chestiunea siguranței publice și în domeniile unde există o concentrare mare a armelor de foc, ar trebui să existe niște dispoziții uh, foarte stricte care să se aplice clar, astfel încât să nu existe derapaje către zona ilegală. Din motive istorice, muzeele trebuie să poată să păstreze armele în scop uh, cultural, social, dar acestea trebuie să fie bine securizate și să fie supuse unor prevederi uh, foarte clare, astfel încât uh, să nu um, să nu scape de sub, uh, de sub observație. Ainsi que le nombre de... În special, numărul armelor autorizate deținute spre a fi, uh, autorizate spre a fi deținute într-o colecție trebuie să fie clar delimitat și aici e nevoie de o muncă de lămurire. În ce privește armele dezactivate, propunerea de directivă cuprinde, din punctul nostru de vedere, unele incoerențe. Dacă includerea acestor arme în domeniul de aplicare e un lucru foarte bun, pe de altă parte, însă, trebuie să ne întrebăm dacă armele din categoria A, odată dezactivate, vor mai rămâne în aceeași categorie. Există deci unele incoerențe și deci trebuie adoptate reglementări comune în ce privește măsurile de dezactivare. De asemenea, trebuie să recunoaștem că normele în materie sunt insuficiente și eh, de aceea, în acest sens, regulamentul ar trebui să fie consolidat. Ar trebui, de exemplu, menținut în această categorie doar armele care nu sunt acum Uh, nu fac acum obiectul regulamentului, deci cele care au fost dezactivate înaintea intrării sale în vigoare și care răspundeau unor norme mai puțin stricte în materie de dezactivare. În orice caz, este nevoie ca în scopul trasabilității armelor dezactivate, toate aceste arme să fie considerate ca fiind cel puțin arme de categoria C. Un alt element litigios reprezintă trecerea armelor din categoria B și C în categoria A, arme semiautomate pentru utilizare civilă care seamănă cu armele automate. Atâta vreme cât aceste arme se regăseau printre armele care fac obiectul neautorizării această autorizație care se bazează pe doar aparența a armei era acceptabilă și permitea punerea sa în aplicare chiar și dacă, chiar având vulnerabilități. Dacă o trecem însă în categoria armelor interzise, Practic, devine inaplicabilă dispoziția aceasta pentru că ar însemna să se interzică un număr uriaș de arme în baza unor percepții pur subiective și anume că seamănă cu arma automată. Riscurile pe care le-ar presupune o astfel de măsură ar fi că multe din aceste arme nu ar mai fi declarate și ar, ar deveni clandestine și deci ar ieși din uh, câmpul vizual al autorităților publice. Este un lucru care s-a întâmplat în Belgia de la schimbarea regulilor în domeniul 2006-2008. Apoi, cel mai important lucru este să se arate care sunt motivele pentru care s-a, făcut, făcut schimbarea categoriei, care este impactul asupra mm, securității cetățenilor. Dacă ideea este să-i scoatem din sărite pe vânători și pe cei care practică tirul sportiv, atunci acest, acest obiectiv a fost realizat. Dar dacă vrem să trecem armele ilegale în domeniul legal, ar trebui să avem alte uh, măsuri în vedere. De exemplu, să se prevadă interzicerea transformării armelor semiautomate în arme automate și să se prevadă clar și precis o normă comună de limitare a încărcătoarelor în scopul limitării capacității de uh, tir. O altă posibilitate ar fi să se specifice că armele uh, din categoria B7 să fie tehnic făcute intransformabile sau să fie foarte greu de transformat așa cum se și întâmplă în cazul multor modele aflate în circulație. Aplicarea noilor norme ar putea fi, de exemplu, să fie verificată de un organism independent, așa cum este ATF, Biroul pentru uh, Alcool, Tutun și Arme și Explozibili care există în Statele Unite. Alt element important, vânzarea la distanță. Ținând seama de tendințele actuale în materie de uh, achiziționare și vânzare de arme și piese pe internet, care sunt foarte greu de controlat și care ies de multe ori din cadrul legal, interzicerea vânzării prin internet, cu excepția dealerilor și a brokerilor, e un lucru bun în vederea sporirii vizibilității pentru autoritățile publice, și în vederea armonizării practicilor la nivelul Uniunii Europene, însă nu este o măsură suficientă. Ea nu va putea avea un impact autentic decât dacă e însoțită de un control strict al cumpării, al achiziționării la distanță, de la vânzători din afara Uniunii Europene și care deci nu sunt supuși normelor europene. Dacă arme sau piese interzise în Uniunea Europeană sau dezactivate potrivit altor norme ar putea să intre în circulație pe teritoriul Uniunii Europene. O soluție ar fi ca reintroducerea fizică a acestor arme cumpărate din afara Uniunii Europene sau mâna, înmânarea fizică către vânzătorul uh, din Uniunea Europeană să se facă numai sub controlul uh, autorităților și cu autori, autorizațiile respective din partea unei autorități publice competente. Nu vorbim aici de control de dragul controlului, ci de practici care trebuie să fie coerente și care să conțină cât mai puține vulnerabilități și care să uh, permită sau nu mai permită să se treacă de la legalitate la clandestinitate. Apoi, nu se putea, nu se putea imagina abordarea uh, pistoalelor de alertă, de exemplu, uh, într-un astfel de text legislativ numai acum câțiva ani și tocmai de aceea cred că ar trebui să avem o abordare proactivă și să reglementăm în mod coerent pentru a le interzice celor care ar dori să profite de vulnerabilitățile acestei directive să o facă și să nu poată să uh, achiziționeze din afara Uniunii Europene arme care sunt interzise în interiorul ei. Și cu aceasta îmi opresc prezentarea. Vă mulțumesc! So There's now time for um, 20 minutes of... Bun, acum ne-au rămas 20 de minute de întrebări, pentru întrebări. Și am următoarea listă. Virginia Fossier, Sergio Cofferati, Mylin Trzynski, on the list, but because I'm the rapporteur, I'm going to ask the first. Uh, let anybody else signal if you have a question. Dacă mai are și altcineva o întrebare, atunci vă rog să semnalați uh, dorința de a interveni. Pentru primul vorbitor din partea Comisiei pentru Arme de Foc, nu am înțeles uh, foarte bine ce ați cerut când vă referați la trasabilitate și la registre, pentru că, dacă îmi bine înțeleg lucrurile, fiecare țară trebuie să aibă un marcaj și registrele privind marcajele sunt uh, uh, partajate. Deci sugerați că această partajare a registrelor nu funcționează sau că nu se pune în aplicare așa cum ar trebui? Asta e prima întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la problema muzeelor, am înțeles-o. Aș dori să înțeleg uh, importanța colecționarilor pentru muzee. Domnul Silva sugerați sugerat ca marcajele să fie aplicate doar asupra unei componente esențiale din fiecare armă de foc, pentru că eu, dacă înțeleg bine legislația, se cere ca fiecare parte, fiecare piesă să fie marcată. Eu cred că așa ar trebui, nu? Acestea ar fi întrebările mele acum la început, dar am să dau cuvântul colegilor și apoi să dau cuvântul experților. Ana Maria, mulțumesc, Vicky. Eu sunt raportor din umbră pentru, IPP, pentru UPP la INCO și mă bucur că avem această audiere pentru că uh, pentru a putea să uh, muncim pe esență avem nevoie de expertiza dumneavoastră. Reprezentantului muzeilor și colecționarilor Vreau să adresez o întrebare, mai ales uh, cele spuse. Vreau să vorbim despre securitate. Există cazuri în care arme ale colecționarilor sau arme din muzee au fost uh, utilizate în mod abuziv uh, sau au intrat pe piață ilegală. Uh, securitatea în muzee sau a colecțiilor este, considerat că este adecvată? Pentru că eu consider că um, interzicerea armelor de categorie A din muzee și colecții merge mult prea departe, dar totuși aș vrea să înțeleg bine situația. Și ce se întâmplă cu colecțiile private? Despre ce volum de arme vorbim? Domnului Silva, vreau să vă, să îl rog să uh, ne spună pe lângă faptul că e clar că trebuie mai bine pusă în aplicare uh, uh, normele ONU privind armele de foc, ați putea să ne spuneți care sunt cele mai importante neajunsuri privind punerea în aplicare? Unde credeți că ar trebui să ne îndreptăm atenția mai mult? Și, domnului Portavan, ceea ce privește vânzările la distanță, eu nu sunt uh, de acord cu dumneavoastră, dar um, am încredere în experiența dumneavoastră. Vreau să întreb de ce ar trebui să fie interzise, pentru că e clar că există deja uh, piața neagră pe internet care este ilegală. Vorbim aici și de cumpărători și de vânzători care au certificate, au certificate de vânzare care au o autorizație pentru a vânza, a vinde și pentru a cumpăra. Deci de ce să se interzică acest lucru? Cum s-ar putea utiliza apoi armele astfel vândute în scopuri ilicite? Pentru că directiva este aplicabilă armelor uh, care sunt deținute în mod legal. Și aș vrea să știu care este prioritatea de a evita posibilitatea în care uh, anumite persoane care dețin arme în mod legal ar putea să ajungă să le folosească în mod ilegal. Care este argumentarea dumneavoastră? Pentru că nu am înțeles foarte bine. Um, Thank you, Chairman. Uh, the Commission proposal includes... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, spune domnul Halaho. Propunerea Comisiei uh, spune că ar trebui să se interzică toate armele din categoria A. În normele existente se spune că pot fi făcute excepții pentru colecțiile muzeelor și vorbim aici de niște um, vorbim de un patrimoniu cu mare însemnătate istorică și deci o interzicere ar trebui să fie foarte bine fundamentată. Chiar dacă nu este retroactivă, aceasta ar uh, distruge piața legală și armele respective și-ar pierde valoarea. Comisia a spus de mai multe ori că colecționarii de arme sunt sursa armelor ilegale. Eu cred că este o jignire și sunt uh, cifre pentru a o dovedi. În țara mea, Finlanda, există un număr destul de mare de arme automate care sunt uh, deținute legal în colecții private. Uh, foarte adesea e vorba de mitraliere sau puși mitraliere din al doilea război mondial și conform autorităților noastre naționale, aceste arme deținute în mod legal nu au fost utilizate niciodată pentru a comite infracțiuni. Deci întrebarea mea pentru fiecare dintre dumneavoastră, uh, chiar sunt acestea o problemă în Europa, vorbind din punct de vedere empiric, sau Comisia vrea să repare ceva ce nu e stricat? Mulțumesc! Mulțumesc, Lisa Consari. Mulțumesc că unul dintre experți a spus că discuțiile în jurul acestei directive au fost minimale. Deci mi-aduc, mi-aduc aminte de vreo altă directivă despre care să discutăm atât de mult și în momentul acesta chiar vreau să-i mulțumesc raportoarei Vicky Ford pentru răbdarea de care a dat dovadă. pentru că a abordat într-adevăr toate chestiunile care au fost puse în discuție. Obiectivul este prevenirea creșterii activităților de criminalitate organizată și uh, contrabande cu arme deținute ilegal, ceea ce sigur este un obiectiv foarte important. Eu aș dori ca experții să ia în considerare situațiile diferite din statele membre și soluțiile găsite în fiecare stat membru. Un exemplu la care s-a referit și UC Halaho, uh, sigur că obiectivul acestei directive nu este acela de a interveni în soluțiile de apărare ale unei țări, dar în cazul Finlandei, de exemplu. Soluțiile de apărare în uh, Finlanda se bazează pe recrutarea directă și pe numărul mare de rezerviști. Și aceasta este soluția pe care se bazează credibilitatea sistemului nostru și propunerea Comisiei în anexa numărul 1, care ne indică categoriile de arme de foc și introduce categoria armelor interzise ar putea să ducă la situația în care soluțiile de apărare utilizate de anumite țări să fie periclitate. Eu sper că să existe înțelegere pentru acest lucru. Poate că este un detaliu minor, dar sper să înțelegeți faptul că dacă um, cunoști bine situația din, uh, din țară. Dacă ne gândim, de exemplu, că la țară mulți tineri au ca hobby vânătoarea, uh, chiar și cei sub 18 ani uh, merg în păduri pentru a vâna. Cred că ar fi bine să menținem această posibilitate și să nu introducem vârsta minimă de 18 ani, astfel încât tinerii de 16-17 ani să nu poată să vâneze. În orice caz, sper că în ansamblu să ajungem la un rezultat pozitiv odată ce vom fi discutat și se va fi luat în considerare tot ce spune mai sperăm în mod constructiv. Mulțumesc! Virginie Rosier. Merci, Madame la Présidente. Doamna Virginie Rozier, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, celor care au intervenit pentru lucrurile um, interesante pe care le-au spus, dar aș dori să reamintesc câteva lucruri, în special ideea falsă potrivit căreia ar exista o strictă separație între piața ilegală și utilizarea perfect corectă a armelor, piața legală care ar reprezenta, vezi, Doamne, singura posibilitate de a aproviziona infracționalitatea. Nu este așa. Așa cum s-a spus, există arme achiziționate legal, care apoi au fost folosite pentru comportamente infracționale, criminale, care au marcat în mod tragic evenimentele din ultimele luni, din ultimul an. Acum eh, se pune problema eh, reglementării utilizării legitime sau în orice caz neinfracționale a armelor de foc. Așa că în urma intervențiilor eh, celor care au vorbit despre armele de foc mai devreme, aș avea două întrebări. Mai întâi, în ce privește miza pentru muzee și colecții. Excluderea pur și simplu a acestora din domeniul de aplicare a directivei nu cumva merge cam departe, ținând seama de problemele de trasabilitate a armelor vechi. Știm foarte bine, chiar recent au existat cazuri de utilizare într-un context pur infracțional, pur criminal. Deci să scutești cu totul de la aplicarea obligațiilor directivei colecțiile de arme de foc uh, mai vechi, mi se pare că se merge cam prea departe cu această idee. Și a doua problemă legată de trasabilitate, așa cum spunea și Vicky, m-a surprins un pic să constat că există o solicitare de asigurarea trasabilității prin marcarea unui singur element esențial. Pare să vină în contradicție cu definiția elementului esențial, care arată că ceea ce aduce, practic, caracterul periculos al armei respective este tocmai acest element esențial. Deci aș vrea să știu dacă propunerea aceasta ar putea fi luată în calcul, pentru că așa cum e formulată acum, mi se pare destul de stranie. Sergio Cofferati. Sergio Cofferati. Grazie, Presidente. Ringrazio anch'io. Mulțumesc, doamnă președinte, și le mulțumesc invitațiilor noștri. Ne oferă informații suplimentare care ne vor uh, permite o reflexie ulterioară în cadrul muncii pe care o vom depune noi pe marginea acestui proiect. Am câteva întrebări scurte în dorința ca ulterior răspunsul la aceste întrebări să le transpun în norme legislative mai eficiente. Mai întâi în ce privește pe colecționari. Ni se solicită să îi privim ca, un fel de, ca pe un fel de univers de sine stătător, așa încât pentru ei să se creeze o uh, exceptare specifică. Regulile europene care definesc o colecție sunt între ele, între statele membre, foarte diferite. Nu există uniformitate din acest punct de vedere. Și atunci, cum să vii cu o singură excepție pentru lucruri atât de diferite? Mai întâi ar trebui, cred eu, să se uniformizeze condițiile pe baza cărora din punct de vedere legislativ, se stabilește că vorbim de o colecție de arme de foc vechi. Mi se pare că este o sarcină pe care ar trebui să ne o asumăm. M-ar interesa așadar punctul de vedere al vorbitorilor cu privire la modul în care s-ar putea armoniza regulile dintre statele membre care sunt atât de diferite între ele. A doua mea întrebare se referă la vânzarea online. Am multe semne de întrebare cu, cu legătură cu posibilitatea de a reglementa vânzarea online. Sau ca să spun lucrurile mai pe șau. această vânzare uh, la distanță se poate face numai dacă trasabilitatea și controlul autorităților competente din statele membre este garantată sau sunt garantate al minteri, ar putea să apară un șir uriaș de situații anormale pe care le-ar uh, stimula un instrument care, utilizat uh, incorrect, s-ar transforma practic în opusul uh, Uh, său din punctul de vedere al asigurării controlelor. Apoi, n-am înțeles foarte bine dacă regulamentul acesta în vigoare acum funcționează, dar mai ales dacă dezactivarea efectivă este posibilă, adică dacă este posibil să devină reversibilă pentru că trebuie să ne gândim la aspectele legate de control și poate că și dezactivarea ar trebui să facă obiectul verificării sau autorizării autorităților competente. Acestea au fost întrebările mele și vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri. Thank you, Sergio. I'm going to call Marlene. Mulțumesc, Sergio. Am să dau cuvântul lui Marlin Rozinski, dar înainte, încă o idee referitor la ceea ce ai spus. Eu am auzit că cât permite vorbitorii francezi utilizând uh, cuvântul neutralizare când vorbesc despre dezactivare. Și pentru mine, uh, dacă dezactivez ceva, înseamnă că e permanent irreversibil ceea ce un uh, vorbitor francez probabil că spune uh, că se neutralizează. Deci uh, s-ar putea Uh, să fie o diferență aici și să se refere la un proces uh, prin care se ia o componentă care poate fi pusă la loc, deci procesul este reversibil. Cred că trebuie să fie clar că dacă vorbim în cadrul juridic, dezactivarea înseamnă că arma este inoperabilă în mod irreversibil, ceea ce probabil un vorbitor uh, francez ar defini folosind cuvântul uh, neutralizare. Cred că e o provocare uh, lingvistică pe care eu așa o văd. În orice caz, trebuie cu toții să ne asigurăm că neutralizarea este starea finală. Mali. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-a luat vorba din gură. Voiam să mă refer tocmai la această idee a neutralizării sau dezactivării și să întreb tocmai asta pe experții noștri, să-mi confirme sau nu dacă această neutralizare sau dezactivare este definitivă sau ba. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru precizări, domnilor. Sunt perfect de acord cu ce spuneați în legătură cu muzeele și colecționarii. Cred că armele, așa cum se întâmplă cu orice trăiește într-un muzeu, trebuie să rămână neschimbat pentru că face parte, că e vorba de armă sau de alt obiect din istoria noastră și din asta se poate învăța pentru viitor. În ce privește pe colecționari, eu consider că e suficientă uh, legislația națională pentru a putea organiza munca lor și activitățile unui colecționar. Au fost unele probleme în intervenția domnului Silvis, n-am înțeles foarte bine la începutul acestei intervenții, ați prezentat câteva cifre, dar atât de repede încât n-am putut să le notez, de aceea am să vă rog foarte mult să ni le prezentați din nou. Cu privire la dezactivare, nu voi reitera, întrebarea a fost pusă deja de doamna președinte. Și în ce privește, domnul, privește pe domnul Noble, care s-a referit la atacurile teroriste cu care s-a confruntat Franța în ultimii ani, în special în ce privește pe Ahmed Mera. Spuneați că a folosit o armă veche. M-a surprins plăcut faptul că v-am auzit vorbind despre, libera, despre dificultățile legate de libera circulație în Europa. Ne-ați putea prezenta mai multe date concrete în legătură cu această armă, cum și-a procurat-o, de unde provenea ea, din Uniunea Europeană, din Franța, din altă parte. Vă rog să ne povestiți mai multe despre această artă, armă. Și întrebare către toți experții, ați făcut o evaluare cumva a costurilor, costurilor uh, suplimentare pe care această propunere a Comisiei le-ar putea presupune și uh, pe care ar trebui să le suporte toți, uh, toate părțile interesate din domeniu. Mulțumesc. Domnul Fielner. Mulțumesc. Foarte pe scurt, se pare că Comisia a deschis cutia Pandorei, dacă ascultăm întrebările, și într-adevăr ne întrebăm dacă chiar trebuie reparat uh, această directivă care nu e stricată, dar am um, așteptat, într-adevăr, um, o evaluare de impact uh, aprofundată a Comisiei. Cred că ar fi foarte valoroasă. Am două întrebări. În primul rând, aș dori să știu, um, când e vorba de arme semiautomate care sunt similare celor automate, despre câte vorbim, uh, câte arme de acest tip există în Europa. Am înțeles că e vorba de o evaluare subiectivă și poate s-ar putea fi greu să, ar putea fi greu să analizăm, dar totuși o cifră aproximativă, pentru că dacă vrem să interzicem ceva, ar fi bine să știm cam câte astfel de obiecte există. Și în al doilea rând, dacă vrem să le expropriem, să le luăm uh, de la oameni, cred că trebuie să-i compensăm, știți, legea proprietății. Care ar fi valoarea? Cât va costa întreg uh, exercițiul dacă trebuie să plătim pentru expropiere? Deci cât, câte sunt și care este valoarea lor? Și, nu în cele din urmă, am încercat să găsesc niște statistici privind uh, numărul de infracțiuni care au fost săvârșite utilizând uh, ape semiautomate um, deținute legal, care sunt similare celor automate. Există astfel de infracțiuni? Poate cineva să-mi dea o cifră astfel încât să știm cât de mare este problema, pentru că e greu să legiferezi dacă nu ai niște fapte, niște date fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Așadar, Revin la grupul uh, celor patru vorbitori, dar poate și ceilalți doresc să intervină și uh, s-ar putea pe sfârșit și comisiei să dăm cuvântul pentru a uh, face niște informații. Am înțeles acum că există o alertă uh, la Bruxelles în uh, urma unor informații primite referitoare la Uh, atacurile de la Paris și s-au tras uh, și câteva focuri de către poliție de la începutul ședinței noastre. Deci uh, știm că lupta împotriva terorismului continuă, dar vrem să ne asigurăm că cetățenii care respectă legea de asemenea sunt reprezentați. Există vreunul dintre vorbitori care dorește să răspundă? Să trecem pe la fiecare în această ordine. Câteva minute fiecare. Începem cu domnul Nobel. Mulțumesc, raportor. Mulțumesc, domnul raportor. Mai întâi, o precizare cu privire la această neutralizare sau dezactivare. În Franța, termenul corespunde dezactivării, așa cum este folosit termenul în limba engleză. Deci, neutralization este același lucru cu deactivation. Este un fenomen uh, definitiv. Un alt lucru la care se va referi și domnul Stasem mai, mai târziu Încercăm să fim cât mai uh, compleți cu putință în materie de dezactivare, dar există și unele lipsuri. Le-am constatat în Franța în urma ultimelor uh, asasinate. Uh, am făcut corecțiile necesare în urma a ceea ce s-a întâmplat. Dar minter se prevede chiar o astfel de procedură de corectare în textul propunerii comisiei. Asta în legătură cu dezactivarea. În ce privește trasabilitatea, s-au adresat de asemenea câteva întrebări. Este clar că pentru noi, serviciul de poliție, trasabilitatea este o mare problemă, pentru că întâmpinăm uriașe dificultăți și în, cele privește, în ce privește armele, considerate arme militare care nu intră sub incidența directivei și ne este foarte greu să le trasăm. Așa cum spuneam, e vorba de uh, arme legale, achiziționate și deținute în cadrul legal, dar care apoi au dispărut din domeniul legal și pentru acesta e foarte greu să se asigure trasabilitatea. În legătură cu aceeași chestiune a trasabilității, mi-ați mai adresat o întrebare. Poate mi-am estimat eu greșit, dar problema este foarte complexă. În ce privește acest subiect, din 2008, directiva revizuită, avem la nivel național sisteme uh, informatice care se ocupă de asigurarea trasabilității armelor în interiorul statului membru. Problema apare în momentul în care se realizează un transfer între state membre. Deci când o armă este achiziționată de o persoană care se deplasează dintr-un stat membru în altul, care uh, își cumpără o armă sau merge să o comandă în străinătate. De ce se întâmplă acest lucru? Fiindcă nu există o legătură între fișierele naționale, între bazele de date naționale, ceea ce este și greu de realizat, întrucât uh, li s-a permis statelor membre să-și creeze baze de date potrivit propriilor norme. De aceea, practic, avem situația în care o armă părăsește teritoriul unui stat membru și ajunge pe teritoriul altuia, iar procedura de transfer intracomunitar din prezent se face în baza unor documente pe hârtie, aceste documente se întocmesc, se întocmește un permis de către țara care autorizează importul, mai există o autorizare de transfer pe care o, o dă țara din care pornește arma, însă persoana care achiziționează arma este cea care deține aceste documente pe hârtie. Deci autoritatea nu știe exact ce se întâmplă cu arma respectivă. Nu știe momentul în care trece țara dintr-o, eh, arma dintr dintr-o țară în alta și nu există nicio legătură între bazele de date naționale. Deci, iată, o falie care este fundamentală și pe care trebuie să o abordăm dacă vrem să evităm dispariția armelor din domeniul legal. Asta încercăm să corectăm. Este o situație care s-a înregistrat și după atacurile de la Londra și Madrid în ceea ce privește explozibilii de data aceea. Domnul Impe, care reprezintă muzeele. Um, thank you. Yes, a series of questions here. First one. Mulțumesc. O serie de întrebări. Prima, referitoare la relația dintre colecționarii privați și colecțiile publice ale muzeelor. Și cred că obiectele despre care vorbim, indiferent cine le deține, sunt parte a patrimoniului nostru comun. Și apoi colecțiile muzeelor sunt constituite aproape exclusiv din uh, colecții private și dacă vă gândiți că ele au un beneficiu public, atunci se neagă accesul publicului la aceste colecții care sunt în beneficiul publicului. Apoi, întrebări referitoare la securitate. Dacă au fost uh, cazuri în care s-au furat obiecte și au fost utilizate în scopuri ilegale, în ceea ce ne privește pe mine și colegii mei, nu știm să fie existat vreun astfel de caz. Apoi, dacă este adecvată securitatea, eu pot să vorbesc doar în primul rând pentru Anglia și da, credem că este. Nu vindem arme din colecțiile noastre. De exemplu, nu se poate cumpăra o categorie de tip A de la noi. Securitatea fizică a colecțiilor este foarte uh, serioasă. Avem uh, o infrastructură de securitate uh, și foarte clar proiectată și um, măsuri de securitate foarte stringente referitoare la persoane care au acces în uh, incintele respective. Uh, avem inventar al fiecărui obiect pe care le avem, știm exact ce anume unde se găsește, dacă, cineva, dacă ceva ar dispărea, am ști exact ce lipsește. Și apoi, proveniența obiectelor. Aici suntem foarte uh, atenți să facem toate verificările necesare. Dacă nu știm exact de unde vine un obiect, nu îl vom uh, cumpăra. Apoi, securitatea categoriilor, uh, colecțiilor private. Um, armele de categorie A au fost ilegale în um, nu s-au putut deține în mod legal de către persoane private um, și există niște norme foarte, foarte stricte referitoare la excepții și cred că acest lucru este potrivit. S-a întrebat dacă derogări de la directivă pentru muzee ar merge prea departe. Eu nu cred că ar merge prea departe o astfel de derogare, pentru că Sigur că a, aceasta nu ar a, reprezenta o derogare de la controle foarte stricte pe care le respectă muzeele. Muzeele sunt certific, au certificări, autorizări care se obțin în urma unor procese foarte stricte de verificare. Apoi, colecționarii și dacă acest termen este prea vag definit, sunt mai multe definiții în momentul de față ale colecționarilor și uh, unele sunt foarte utile. Însă, ce v-aș recomanda pentru a răspunde la întrebare? Ar putea foarte bine să existe nu doar o definiție comună a colecționarului în Europa, ci ar putea să existe de asemenea niște condiții armonizate, comune, pentru deținerea acestor arme, condiții de asemenea de depozitare a acestora. Cred că ar fi utilă astfel de definiție. Și apoi, costul dezactivării. Într-adevăr, noi am analizat uh, acest lucru și la Muzeul uh, Imperial uh, și am ajuns la undeva un milion de lire pentru fiecare uh, colecție. Um, sigur că noi nu am vinde niciodată aceste colecții, dar uh, valoarea um, colecției uh, tuturor um, documentelor tipărite referitor la acestea undeva la 10 milioane de lire. Sure. So, let's start uh, from... the... Uh, Domnul Silvis. On the market essential parts. So, uh, Așa cum am spus și în cadrul prezentării, directiva stabilea că acest marcaj trebuie să facă pe o parte esențială a componentelor și uh, eliminarea marcajului să facă arma de nefolosit. Și avem aceste două observații la articol care spune că toate piesele secundare vândute ar trebui să fie marcate ca actare și vândute conform. Ce înseamnă aceasta? Distrugerea unei părți esențiale a armei asamblate dacă trebuie înlocuită cu o altă parte esențială și aceea e marcată și nu o poți obține fără autorizare. Și atunci nu putem avea uh, piese de schimb nemarcate, iar pe de altă parte evităm orice fel de birocrație și orice fel de probleme care pot apărea. Mai mult decât atât, propunerea comisiei mi se pare corectă. Ei propun să uniformizăm sistemul astfel încât toți producătorii, toate armele, să fie marcate pe aceleași piese, Asta ca să evităm ca într-o anumită țară să marcajul să aibă loc pe o parte a armei și în alte țări pe alte părți. De aceea propunerea comisiei mi se pare corectă. Haideți să ne concentrăm cu toții pe acea parte esențială a armei ca să nu avem probleme. Doamna președinte, nu știu dacă poate funcționa în practică. Nu știu ce părere au alții, domnul Potvan. Domnul Silvis, mai avem și alte lucruri de adăugat, dacă se poate. Doamna Farața Bild a cerut un exemplu cu privire la ce părere avem despre uniformitatea legislației la nivel național. Trebuie să ne concentrăm pe uniformizarea sistemului în toate statele membre. Și Comisia a avut uh, posibilitatea de a verifica și a văzut că în anumite state membre directiva e aplicată într-un fel, în alte state membre în alt fel. Și de aceea e util să uniformizăm sistemul pentru a evita pe viitor astfel de scăpări. În ceea ce privește exemplele, vorbi de dezactivare. Dezactivarea se face deja în mod corespunzător, ca în Franța, Italia și Germania, printre altele, și nu într-un mod obișnuit în moduri diferite, dar cu același rezultat. Eu cred că cel mai important este să avem o autoritate care să poată certifica dezactivarea corespunzătoare a unei arme. Ar putea fi acele uh, autorități care marchează armele sau putem găsi exemple pentru alte astfel de arme în Italia și Germania, de 10 ani deja, producem astfel de arme de semnalizare care nu pot fi convertite. Nu sunt făcute din același material și dacă ar fi convertite ar, s-ar strica, ar exploda. Sunt dificil de convertit pentru că nu se mai asemănă cu o armă construită tradițională. Domnul Coferati a pus aceeași întrebare legată de dezactivare. V-am spus care e părerea mea. Avem nevoie de autoritate de certificare care să arate că dezactivarea a fost făcută așa cum trebuie și că arma este sigură. Ceea ce privește cât, doamna președinte, Datele le găsiți pe site. Toate prezentările le găsiți pe site limcom. Da? E în regulă pentru toată lumea? Așa este? Da. Mulțumesc. Suntem deja cu vreo 25 de minute în urmă. Dau cuvântul domnului Jean-Luc Stassen. Nu, domnul Poteva dorea să intervină și să răspundă. Două minute, dacă se poate. Merci. Uh, très vite, uh... Mulțumesc. Foarte rapid uh, pentru a răspunde diferitelor observații, în special vânzările pe internet, problema colecționarilor. Eu cred că nu trebuie pierdut din vedere faptul că aici una dintre mize o reprezintă uh, garantarea unei impermeabilități mai puternice între sfera legală și cea ilegală. Așa cum s-a spus și s-a repetat de către antevorbitori, ne aflăm acum într-o situație în care sunt oameni care vor să comită acte ilegale și folosesc pentru asta arme vechi sau arme dezactivate pe care apoi le reactivează Există în Uniunea Europeană sisteme de control care funcționează foarte bine, în ciuda unor dificultăți, însă trăim într-o lume în care ar fi o veste foarte bună dacă am putea rezolva problemele acestea. Tocmai în acest sens trebuie identificate corect și umplute golurile din legislația actuală și să evităm apariția lor și în viitoarea directivă. Tocmai de aceea este important să se armonizeze statutul uh, colecționarului, care nu există în toate țările Uniunii Europene, să se armonizeze regulile potrivit care, cărora uh, se poate crea, se poate înființa o colecție. Trebuie să existe de asemenea reguli clare cu privire la vânzările pe internet și în acest sens trebuie completate propunerile de directivă cu privire la limitarea vânzărilor pe internet și va trebui să se reglementeze aceste lucruri și să se vorbească și de achiziționarea pe internet. Vânzarea și achiziționarea pe internet reprezintă un, un domeniu foarte important pentru că trăim într-un mediu în care legisla... ne aflăm în acest caz într-un mediu în care legislațiile diferă foarte mult de la un stat membru la alta, altul. Se poate întâmpla ca anumite arme să poată intra pe teritoriul statului A, pentru că acolo legislația întrucâtva permite acest lucru și de acolo poate pot apoi să treacă foarte ușor către statul B. Și deci aici ar trebui Comisia să, reglementeze, să reglementeze problema acestor tranzacții pe internet. În ce privește muzeele, cred că ar fi un lucru foarte bun dacă exemplul britanic s-ar urma și de către alte state membre, dacă ar putea exista niște reguli, reguli comune cu privire la modul de securizare a colecțiilor din muzee. Mulțumesc! Um, so the next... Mulțumesc. Domnul Jean-Luc Stassen, în autoritatea belgeană. Doamna președinte. Bună ziua tuturor, bună ziua doamnă președinte. Iau cuvântul în numele uh, în calitatea mea de ofițer de poliție judiciară și ca șef al uh, băncii de arme de foc din țara mea. Colega mea de aici, de lângă, stânga mea, este directoare în politi- poliția judiciară belgiană în serviciul trafic de arme. Înainte de a interveni, eu însă aș dori să-i dau colegei mele deci cuvântul pentru a vă spune câteva lucruri. Discuțiile pe care le purtați în prezent sunt deosebit de importante. Care este care sunt piesele esențiale dintr-o armă? Ce înseamnă o armă de alertă? Care este statutul colecționarului? Sunt lucruri foarte importante. În momentul de față, chiar acum, la Vălduezou, la 4-5 km de aici, există, se trage cu arme de foc. Sunt 4 sau 5 ofițeri de poliție răniți. Sunt... Vă dați seama care, care va fi munca noastră. Arma aceasta cu care s-a tras, o armă Kalashnikov, va trebui să fie uh, uh, identificată, să vedem de unde vine, devine cumva de la un colecționar, este cumva o armă care a fost dezactivată și apoi reactivată, este cumva o armă uh, acustică ce a fost apoi modificată, convertită, de aici, de, aici vedeți cât de importante sunt discuțiile pe care le purtați. Din fericire n-au fost răniți cetățeni, cel puțin atât știm deocamdată, dar avem trei colegi ofițeri care au fost răniți chiar în aceste minute în care vorbim. Și iată cât de importante sunt așadar discuțiile pe care le purtați. Thank you. Mr. Bien. Mulțumesc. A demandé de prendre la parole. Bun. Mi s-a cerut așadar să intervin pe marginea armelor de foc semiautomate care uh, trag uh, cu gloanțe oarbe, să vorbesc de asemenea despre dezactivarea armelor și aș uh, interveni pentru a susține ce se spunea mai devreme, Deactivation, deactivation în engleză este același lucru cu neutralizare, neutralisation în franceză. Este acțiunea prin care o armă este făcută inaptă spre a fi utilizată, deci este o operație irreversibilă. Înainte de a mă uh, ocupa de categoria armelor, cred că, mi se, cred că ar trebui să vorbesc și de categoria colecționarilor. Trebuie prevăzut și definit un statut specific pentru colecționar. Statutul acesta există și se aplică în mod uh, uh și se aplică cu succes în mai multe țări. Statutul colecționarului ar putea să cuprindă pe colecționarii privați, muzeele de drept public, muzeele de drept privat. Acest statut trebuie să se regăsească în domeniul de aplicare al directivei și să permită colecționarea de arme de categoria A de către colecționarii care dispun de autorizație în conformitate cu legea. Condițiile de eliberare a unei, astfel de autorizații ar putea să fie, de exemplu, limitarea colecției la o temă precisă, care să uh, nu, fie mai, uh, să nu vizeze arme mai vechi de 20 de ani, limitarea numărului total de arme colecționate. Și aici poate că ar trebui să ne întrebăm care ar trebui să fie diferența între colecționari privați între colecționarii privați, muzeele private și muzeele publice. 3. Limitarea numărului total de arme automate colecționate pe tipuri și mărci. Trebuie încă o dată și în acest caz prevăzute diferențieri între muzeele publice, cele private și colecționarii privați. Și, în fine, 4. Impunerea unor condiții de depozitare mai stricte în cazul armelor semiautomate de exemplu, retragerea percutorului sau a unei alte piese care este esențială pentru funcționarea armei. Și ajung acum la subiectul propriu-zis al intervenției mele, și anume categoria de arme. S-a vorbit de dezactivarea armelor. Armă dezactivată, automată sau nu, obiectivul dezactivării sale este acela de a o face imposibil de utilizat și asta în mod irreversibil. Dezactivarea este o procedură minimă, comună, valabilă începând din 8 aprilie 2016, pentru armele deținute în prezent, fără să existe transfer de proprietate și fără să existe modificări. Aplicarea noilor proceduri armelor care au fost deja dezactivate se va face doar în cazul cedării sau cesionării, uh, fie contra cost, fie uh, gratuit. Livrarea unui certificat comun pe hârtie care nu poate fi falsificată trebuie să, fie acela, să facă obiectul aceleași proceduri valabile în toate cele 28 de state membru, membre. În baza directivei 477 din 1998, aceste arme dezactivate automată sau nu, nu sunt incluse în domeniul de aplicare. Or, necesitatea asigurării trasabilităților se menține și necesită așadar clasificarea acestor arme cel puțin în categoria D, dar în mod ideal în categoria C. În ce privește armele de foc uh, civile semiautomate, care seamănă cu armele automate. În ce privește armele de foc civile, apele, armele civile sunt arme de foc lungi, semiautomate, de peste 37, cu un calibru de 337, iar în ceea ce privește criteriile de asemănare sau de aparență, Armele de foc automate sunt supuse astfel unor criterii pur subiective care ar putea conduce la diferențe de interpretare între statele membre. Sistemul acesta a fost deja experimentat în Belgia și l-am abandonat pentru că a fost imposibil de pus în aplicare. Acest criteriu subiectiv va da naștere confuziei și haosului peste numai câțiva ani. vor fi mari diferențe de interpretare între statele membre, ceea ce va produce un haos de care va profita mergeri infracțional, deci trebuie multă atenție. Poate că ar fi mai bine să se legifereze cu privire la încărcătoare. Acestea să, fie, să aibă o capacitate limitată, de maximum 10 cartușe, de maximum 10 gloanțe, și să facă obiectul unei clasificări asemănătoare cu cea a armei cărora, căreia îi aparține. Apoi, armele care nu sunt supuse uh, cerințelor legale trebuie să fie supuse cerințelor de trasabilitate. O armă automată ar trece de la 30 de gloanțe la 10 gloanțe. Carabinele, uh, uh, armele automate ar fi limitate la o capacitate de 10 gloanțe, iar încărcătorul ar trebui 1. Să respecte categoria armei pentru care e destinat. 2. Să aibă um, să fie clasificat ca o armă care nu este supus, care este supus obligațiilor de trasabilitate, obligații de deținere, Uh, număr de, numărul seriei și trasabilitate. Armele automate care sunt transformate în arme semiautomate. Propunem păstrarea clasificării acestor arme în, categorii, în categoria B, cu condiția ca modificarea să se fi realizat de către autorități publice sau private sau de către persoane abilitate să facă acest lucru în baza legislației naționale și prin mijlo- intermediul unor proceduri care să garanteze irreversibilitatea acestei modificări. Stabilirea unor linii directoare în colaborare cu CIP, în care să se conțină certificate și ștampile care nu pot fi falsificate. Armele de alertă. Cred că trebuie făcută o distinție între armele de alertă de origine, armele de alertă originale și armele care au fost uh, modificate să devină arme de alertă. Pentru primele, e vorba de dispoziții portabile care nu sunt menite să uh, conține, să, să poarte proiectile solide, lichide sau gazoase și care, atunci când se trage cu ele, produc un sunet și atât. S-a creat uh, în cadrul CIP un grup de lucru la solicitarea Uniunii Europene pentru a se defini criteriile tehnice unice la nivel european cărora aceste arme trebuie să le corespundă știți, nu avem așa mult timp. Puteți să vă scurtați, vă rog, discursul? Donc, concernant les armes d'alarme converties, à savoir les armes... În ce privește armele acestea, armele uh, de salvare, de apertizare pentru uh, concursuri, pentru piese de teatru, e vorba de arte, arme concepute să tragă în gol nu există o procedură privitoare la transformarea acestor arme, însă ea este lăsată la libera apreciere a persoanei sau a statului membru care efectuează respectiva operațiune de transformare. Uniunea Europeană trebuie să se aplece asupra procedurii de transformare a, acestei, a acestor arme. Ele trebuie să rămână clasificate în categoria de origine și asta înseamnă că întreprinderile care le pun la dispoziție pentru diverse activități trebuie să aibă autorizațiile necesare. Replicile, de, uh, replicile armelor. Este vorba de arme care folosesc procesul de ardere a uh, prafului de pușcă din care, uh, care le fac să fie arme de foc. Rămân însă câteva elemente de clarificat. Trebuie modificată directiva și trebuie prevăzut arme de foc, muniții și accesorii în loc de doar arme. Categoria A. Arme de foc, muniții și accesorii interzise ar trebui să includă și armele uh, și dispozițiile de uh, um, și dispozițiile silențioase. Categoria C. Arme de foc și uh, muniție și accesorii, inclusiv încărcătoarele și, în fine, categoria D, arme de foc, muniții și accesorii. Ultima mea observație, cu care și închei, o reprezintă definiția pieselor esențiale. Se vorbește mereu de definiția acestor piese esențiale. V-aș face o propunere bazată pe decizia și reglementarea CIP. Pistol semiautomat sau automat. Piesele esențiale sunt uh, glisiera, carcasa, uh, și încărcătorul. Mulțumesc foarte mult. Dacă se poate să așterneți pe hârtie toate aceste lucruri și să ni le transmiteți. Ați putea să ne transmiteți în scris toate aceste detalii. Da? Bine. Mulțumesc foarte mult. Continuăm cu Filipe Sugata. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnul președinte. Voi încerca să fiu foarte rapid, spune, sper că în glumă, vorbitorul. FACE este Federația Asociațiilor pentru Vânătoare și Conservare în UE, o asociație Bruxelles 1990 1977, reprezentând interesele vânătorilor, 7 milioane de vânători, deci cei mai mari actori implicați în această discuție. S-a vorbit mult despre criminalitate, despre terorism. Aș vrea să schimb un pic mediul, să vorbesc despre vânătoare și ce fac vânătorii și de ce au nevoie de arme. Vorbim de o economie de 16 miliarde de euro. E cel mai eficient instrument pentru gestionarea uh, animalelor sălbatice și a habitatelor. Ajută economiile locale. E vorba și de tradiție și de moștenirea noastră de identitate culturală și așa mai departe. Însă nu în ultimul rând o sursă sustenabilă de hrană sănătoasă. Popularitatea vânătorii crește, tocmai pe motivul procurării de hrană. În Suedia, de exemplu, avem o rată de aprobare de 87% și tot mai multe femei își uh, câștigă, își um, dau examene pentru a se uh, pentru a putea uh, vâna. Sigur că e nevoie de un control potrivit al armelor de foc. Noi susținem aceasta, inclusiv restricții justificate și proporționale. Ne interesează marcajul, trasabilitatea, schimbul de informații transfrontaliere, toate aceste lucruri sunt binevenite. Așa cum au spus și alți antevorbitori, Comisia nu a însoțit această propunere de amendare cu o evaluare de impact. Ne temem că măsurile propuse ar avea un efect disproporționat asupra deținătorilor legali. De aceea am uh, trimis deja prin uh, autoritatea noastră umbrelă o poziție comună replicând la uh, documentul dumneavoastră, răspunzând la el și făcând propuneri coerente. Credem că există riscul unui impact major pentru utilizatorii legali. Știu că nu toate aceste subiecte sunt discutate astăzi, dar impactul va exista asupra utilizatorilor legali. Comisia a tot spus că propunerea nu se orientează către vânători sau împotriva lor, însă noi ne temem că s-ar putea să suferim în urma acestei propuneri. Noi vă stăm la dispoziție pentru a reformula aceste amendamente care, fără intenție de sigur, vor modifica viața vânătorilor. De exemplu, iată un exemplu, aici avem un Kalashnikov care nu e o armă de vânătoare, e o armă interzisă de categoria A. Astea nu ne interesează, nu le apărăm, însă iată, în celelalte categorii și arme de vânătoare. Astfel de, de puși și mitraliere semiautomate, anume cu percuție sau cu două țevi. Categoria C, care trebuie declarate. Categoria D, armele tradiționale cu țeavă lungă. Nu acestea cauzează probleme. Aici avem probleme cu B7, armă semiautomată. E pentru utilizare civilă, care se aseamănă cu arme cu mecanism automat. Toată lumea vorbește de această armă, dar nu e prea folosită în vânătoare. De ce însă avem o problemă cu aceasta? Voi încerca să vă arăt asta. Iată, conform propunerii, această armă semi-automată care seamănă cu o armă automată va fi trecută în categoria A, pentru că seamănă, pentru cum arată, de fapt. Ce se va întâmpla după? În categoria A vom avea un mecanism semi-automat, la fel cu cel al altor arme de categoria B și se va face o legătură între o armă interzisă și altele care nu sunt interzise și ne îngrijorează viitorul acestor arme. Ele au același mecanism și asta riscă ca ele toate să fie trecute în categoria de arme interzise și apoi deci să dispară din grupul de arme de vânătoare. Am încercat să de ce trebuie să apărăm această categorie. Mai avem o propunere. Comisia spune că problema reală ar veni de la posibilitatea de a converti armele automate în semiautomate. De aceea a și fost creată această categorie inițial. Noi propunem să introducem standarde comune care să asigure că orice conversie care schimbă categoria se fa- să se facă în așa fel încât conversia să nu poată fi reversibilă. Deci nu diferit cum propusese domnul Stasis. Pare să fie o direcție clară ca să salvăm această categorie și să prevenim ca aceste arme să poată fi reconvertite în arme de foc. Noi la FACE credem că putem introduce în regulament un astfel de element legat de conversie. Avem ceva de spus și despre vânzările online, pentru că s-a discutat pe larg privește această directivă, vânzările online nu necesită o prezență simultană fizică și asta contrazice de fapt litera directivei. Ne temem că și alte caracteristici, alte elemente ale vânzării la distanță, precum e-mailul telef- discuțiile prin telefon și așa mai departe, vor risca să ajungă fapte de natură penală. Da, mă grăbesc, domnule președinte. Așa cum spunea domnul Coferati. Mm, uh, asociația noastră este pentru un control strict din partea autorităților pentru vânzările online, trasabilitate, verificări și așa mai departe. Toate acestea trebuie asigurate astfel încât vânzările online să rămână legale pentru cetățenii obișnuiți. Această directivă ar trebui să se concentreze pe partea, mai put, partea ilegală a internetului, așa numitul darknet. Noi cerem onoraților membri să evite discriminarea unor anumite grupuri specifice, precum vânătorii sau cei care uh, pro, uh, practică tirul. De aceea propunem să revenim la legislația existentă. Apoi s-a vorbit de ceea ce privește amortizoarele de sunet, ele nu afectează funcționalitatea armelor și deci nu pun un pericol în sensul textului actual, nu pun, o, pun în pericol securitatea cetățenilor și deci nu ar trebui considerate componente esențiale cât privește stocarea îi apare în propunere. Suntem de acord că putem stabili elemente legate de stocare cu privire la aceste elemente. Armele trebuie păstrate astfel încât să nu apară riscul ca ele să fie accesibile persoanelor neautorizate. Statele membre ar trebui să găsească cele mai potrivite căi pentru a reglementa stocarea și păstrarea. Alte priorități Ca și în directiva actuală, ar trebui să treacă la principiul de subsidiaritate, care să rămână în vigoare, lăsând legislației naționale să decidă cum să ofere sau să retragă autorizarea și așa mai departe. În concluzie, vi l-am trimis deja, doamnă președinte, așadar nu mai insist acum. Doamna președinte, mulțumesc. Nu vreau să uh, închid microfonul celor șapte milioane de vânători, vreau să fie fericiți și să se înmulțească, dar mai avem și alți vorbitori și dori doar să mă asigur că toată lumea e de acord să dăm cuvântul mai departe Institutului de Cercetare Stockholm și apoi expertului Europol. Și apoi, dacă avem timp, vom avea și întrebări. Toată lumea de acord, da? Domnul Ian Anthony, partea Institutului de Cercetare de la Stockholm, după care domnul de la Europol. Cer, uh, doamna raportor își cere scuze, nu mai poate fi prezentă la discuția noastră. Mulțumesc pentru această ocazie. Voi încerca să fac această prezentare mai scurtă și să evit ceea ce s-a spus deja. Grija noastră principală o, o, o reprezintă partea de siguranță, de securitate și vrem o abordare olistică. Să ținem cont de problemele legate de aceste arme. e doar o parte a discuției. Că discutăm cu colegii de la aplicarea legii, ei văd o folosire tot mai mare a acestor arme și uh, aceste rate sunt în continuare în creștere. cât pare că se acceptă riscuri tot mai mari, performanță scăzută, problema e mai largă decât în cazul celor semi-automate pe care ne concentrăm. Un lucru despre cele semi-automate, Nu suntem convinși că avem principala problemă uh, aici cu cele semiautomate. Trebuie să izolăm caracteristicile armelor semiautomate care le fac atrăgătoare, pentru că avem semne pentru că dacă ar fi astfel cele semiautomate ar fi cele preferate, dar nu așa stau lucrurile. Trebuie să ne concentrăm pe a afla ce calități uh, putem modifica la armele semiautomate ca să le facem mai puțin atrăgătoare pentru utilizatori. Multe din cele pe care doream să le spun au fost uh, menționate de colegii mei. Aștept să interes uh, textele promovate de colegii mei. Au spus lucruri foarte logice. Cele mai obișnuite elemente nu sunt armele semiautomate, ci arme care nu sunt reglementate de sistemul actual, iar cererea pentru acestea în cercurile criminale ține de unanimitate, sunt greu de trasat, de găsit și ușurința cu care pot fi reactivate sau uh, convertite. Deci vor fi cu atât mai căutate. Am văzut, pe de o parte, sunt căutate pentru că sunt dezactivate, utiliz, uh, erau considerate arme de foc și au fost convertite. Nu vreau să mai repet tot ce s-a spus despre dezactivare, dar să subliniez câteva lucruri. În primul rând, indiferent de ce standarde comune adoptăm, n-ar trebui să fie sub standardele naționale actuale. Standardul armonizat n-ar trebui să fie o scuză pentru statele membre să ridice plafoanele existente și există țări unde dezactivarea e sinonimă cu distrugerea, unde oamenii nu consideră că e nevoie să existe dezactivare. Cele dezactivate nu sunt interesate pentru colecționare, am văzut acest lucru, ei vor să păstreze caracteristicile inițiale. În deci standardele comune n-ar trebui să scadă standardele existente. Și în al doilea rând, listele cu arme dezactivate ar trebui păstrate permanent de către autorități pentru că există cazuri când apar și sunt utilizate arme reactivate. Și atunci standardele de dezactivare înseamnă că nu sunt perfecte. Păstrarea continuă a acestor dovezi de dezactivare e importantă pentru trasabilitate. Alte elemente sunt arme care nu au fost niciodată clasificate drept uh, arme de foc. Am văzut în timpul prezentării replici, arme oarbe, și uh, armament de tip soft air, airsoft, scuze. Și aici un element critic este că tot ce poate fi convertit nu trebuie considerat o replică. O co- um, tot ce poate fi convertit ar trebui considerat armă de foc. Experții spun că, sigur, cu suficientă pregătire, aproape orice poate fi convertit, Trebuie înțeles ce standarde trebuie să existe pentru ce anume poate fi convertit ușor. E nevoie să înțelegem cu toții ce poate face un armament să fie uh, convertit, ce standarde putem avea și uh, disponibilitatea pieselor de schimb să fie și analizată. Cred că aceasta este sarcina următoare. Standarde comune pentru convertibilitate. Mulțumesc. Doamna președinte, și acum domnul, dau cuvântul domnului uh, Copinco de la Europol. Thank you, Mrs. Chairwoman. I was, uh, I had also a presentation brief. Avem și eu o prezentare, mulțumesc, dar pot să vă spun pe scurt despre ce e vorba. vrea să vă prezint 30 de secunde ce înseamnă Europol pentru a evita probleme pe viitor. Sarcina noastră este să ajutăm statele membre în prevenirea și în combaterea criminalității, a traficului de arme de foc și de 2 ani de zile avem o echipă care lucrează în acest sens. Am văzut că în acești doi ani am avut un mandat prea restrâns, acum ne extindem acest mandat și uh, verificăm și precursorii, armele mici, armele ușoare și altele. Da, nu avem o imagine de ansamblu, încerc să vă arăt altceva. Iată datele pe care le avem. Niciun stat membru UE nu e exclus de acest fenomen. Trec peste aceste părți pentru că au fost menționate deja și mă voi referi mai mult la dezactivate și reactivate, tocmai pentru discuția noastră de aici. Am uh, discutat cu companii din câteva state membre care vindeau arme dezactivate unor vânzători din vest. Am reușit să le verificăm înapoi la compania care le vindea, care era legitimă, însă am văzut cum vânzările au crescut în timp și ce provocări existau pentru noi să stabilim cum au fost uh, vândute acele arme, documentele erau destul de dubioase, vânzătorii erau greu de identificat. Sigur că toată lumea are dreptul de a cumpăra arme, nu la asta mă refer, încerc să arăt din experiența noastră ce am descoperit atunci când am încercat să avem o imagine completă cu privire la ceea ce se întâmplă la, cu astfel de arme, arme care au constatat că pot fi ușor reactivate și au fost folosite într-o serie de cazuri. Asta de la o singură companie menționată. Iată livrările în întreaga Europa. Am uh, distribuit această informație cu colegii și am rugat să se uite. Toate statele membre vin la noi și au spus da, am uh, confiscat astfel de arme reactivate, criminali și toată lumea a fost surprinsă că acest lucru era posibil. Acelea erau uh, cele acustice și aici din nou iată o singură companie care vinde în principal arme albe, uh, arme oarbe și vânzările cresc la fel de mult. Aș dori să mă opresc aici ca să aveți timp să-mi puneți întrebări concrete dacă doriți. Deși suntem pentru utilizarea legitimă a armelor, atrag atenția că avem nevoie de mai multă structură pentru ca autoritățile de aplicare a legii să-și poată face treaba atât în prevenire cât și, desigur, și în partea de investigație atunci când investigăm uh, grupări criminale care folosesc arme de foc. Mai ales dacă au fost achiziționate într-un mod similar. Mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție. Așadar, acum ar trebui să înceapă întâlnirea coordonatorilor. Ne mai dați 15 minute? Intră pe coordonatori? Sau jumătate de oră? 15-20. Cine are întrebări? I'm, I'm going to ask a first question because I am confused by the... Deci, în primul rând, m-a derutat cererea de a avea un standard cu privire la convertibilitate. Pentru că pot să înțeleg că e o problemă reală, dar conform directivei actuale, care nu se propune să fie modificată, la articolul 1 e foarte clar că dacă ceva este o armă de foc, atunci poate fi convertită într-o armă de foc. Dacă este, dacă poate fi convertită într-o armă de foc, atunci este considerat obiectul respectiv o armă de foc, în categoria respectivă arme de foc. E foarte clar acest lucru, conform articolului 1. Deci înțeleg că e nevoie să avem niște standarde stringente cu privire la dezactivare și să fie năsprite aceste standarde astfel încât odată ce ceva este dezactivat, e neutralizat dar, din cum înțeleg eu legea, activitățile companiei respective slovace erau în mod clar ilegale, pentru că în mod clar vindeau obiecte care puteau fi convertite în arme de foc, prin urmare erau în mod clar ilegale. Deci asta e prima întrebare. Și dau uh, cuvântul imediat Anei Maria Corața Bild. Mulțumesc! Uh, Vicky, vreau să exprim uh, șocul și uh, regretele pentru ceea ce s-a întâmplat și pentru ofițerii de poliție care au fost răniți. Vreau să îi spun câteva reprezentantului um, Face cu privire la aparențe. Da, e vorba aici, în primul rând, de de natura armei și nu de aparență. Dar întrebarea mea cheie se referă doar la Europol. Se referă la Europol. Pentru că ceea ce ne-ați spus uh, ne îngrijorează. Deci ce faceți cu privire la acest fenomen care ia amploare? Credeți că este suficientă cooperarea cu statele membre? E de, adec, sunt adecvate dispozițiile din directivă cu privire la cooperarea transfrontalieră și la um, trecerea de la legal la ilegal? Am să dau cuvântul uh, membrilor comisiei, apoi uh, uh, membrilor supleanțe, începând cu Ardea Andreas Schwab. Mulțumesc. Am două întrebări. În primul rând, reprezentantului poliției belgiene, care s-a exprimat foarte critic cu privire la conceptul de arme de foc pe care le vedem ca pe uh, niște arme de război în legislația uh, germană. Uh, cel puțin credeți că această definiție tehnică nu s-ar putea utiliza? Apoi, întrebare pentru reprezentantul face. S-a vorbit despre arme automate și vreau să spun de ce au nevoie vânătorii de arme automate, pentru ce anume. Mulțumesc. Pascal Duron. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, Aș vrea să profit de prezența aici a ofițerilor de poliție belgieni, francezi și reprezentând Interpol pentru a le adresa o întrebare fundamentală pentru noi, și anume, din punctul lor de vedere, faptul că în Uniunea Europeană există legislații diferite în materie le îngreunează posibilitatea de a interveni? pentru că întrebarea pe care ne-o punem noi nu este atât aceea care se leagă de subsidiaritate, ea ține de alegerea statelor, așa cum s-a spus. Dar noi suntem europarlamentari și avem aceeași problemă ca și Comisia, și anume să stabilim norme care la nivel european să vă poată ușura munca. Evident, înțeleg care este dreptul, care sunt drepturile uh, vânătorilor și altor părți interesate private. Sigur că da, nu se pune sub semnul întrebării dreptul lor, dar trebuie văzut ce să facem noi în contextul actual și cum să facem așa încât să le permită ofițerilor de poliție să lucreze asupra acestor lucruri. Deci, întrebarea mea este următoarea. Faptul că legislațiile sunt așa de diferite ridică probleme ofițerilor de poliție sau nu? So, um, you see, aloha, Domnul Husier. Mulțumesc, doamnă președinte. Unul dintre detalii cele mai controversate este propunerea de a interzice anumite tipuri de arme semi-automate. Comisia spune ea însăși că criteriul similitudinii nu este unul relevant și propune să se um, facă această interzicere pe baza anumitor trăsături sau a unor elemente ale uh, acestor tipuri de arme. Acestea sunt uh, folosite în uh, tirul sportiv și caracteristici care pot fi văzute ca fiind militare sunt unele care țin mai degrabă de exactitatea, uh, de finețea unei arme, care sunt chestiuni foarte importante pentru un practicant al tirului sportiv, dar mai puțin importante pentru un terorist sau pentru un criminal. Și se vorbește despre limitarea capacității la 10 um, încărcături. Um, există în momentul fa de față uh, deja foarte multe, o cantitate foarte mare de muniție uh, care uh, este legală și dacă s-ar interzice, oamenii ar merge rapid și ar cumpăra și mai multă, pentru că asta se întâmplă atunci când se interzice ceva care este legal. Și care este rata pe care o au uh, uh, carabinierele B-17 în uh, volumul uh, crimelor? Mulțumesc. Jens Spencer. Uh, thank you, Chair. First of all, I come from... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vin dintr-o țară cu legislație foarte strictă în acest domeniu și nu prea văd uh, mare valoare adăugată în propunerea comisiei. Însă, armele dezactivate mi se pare interesante și întrebarea mea către Europol. Oare e vorba de AK-47 care Uh, mai pot fi reactivate după dezactivare și poate cineva să-mi spună câți uh, vânători și câți uh, deținători de arme sportive vor fi afectați de acest, această interdicție a armelor semiautomate. Mulțumesc! Mulțumesc! O întrebare foarte similară cu cea care a fost adresată în prima rândă și sper ca și Comisia să aibă ocazia să revină cu un răspuns. Și pe domnul Valero, care este raportor libe, vreau să întreb dacă dorește să intervină. Mulțumesc. Îmi pare rău că n-am putut să fiu prezentă la întreaga dezbatere. A avut loc un vot important privind Turcia care a durat o oră întreagă. E vorba de o chestiune foarte dificilă, suscită multe emoții și um, trebuie să rămânem calmi și să privim situația cu luciditate. Comisia dorește să interzică anumite arme de foc într-o manieră care să fie aplicabilă. Colegul din Finlanda a vorbit uh, despre uh, reviste și și despre încărcătoarele pentru arme uh, care pot să fie, pot să ajungă să fie utilizate în scopuri abuzive. Și mă întreb în ce mod am putea să gestionăm uh, aceste elemente, dacă ele sunt o problemă. Pentru că, într-adevăr, este, um, etichetarea este o problemă în momentul de față și e clar că pot să fie cumpărate. Deci sunt, uh, sunt încărcătoarele o potențială, un potențial element care să ne ajute să găsim o soluție. Mulțumesc și eu vreau să adresez o întrebare finală pe acest subiect al încărcătoarelor și vreau să respect, să-mi repet respectul pe care l-am față de forțele de poliție belgiene, uh, respectul și aprecierea pentru munca pe care o fac pentru a ne uh, ține pe toți în siguranță. Uh, nimeni nu s-a gândit la imprimantele 3D și la posibilitatea de a falsifica, de a contraface echipamente și mă întreb, ar fi oare relativ ușor? Ce anume ar fi relativ ușor de uh, contrafăcut? Uh, deci dacă se dorește controlul armelor de foc prin controlul încărcătoarelor, nu mi se pare mie ca care nu sunt experți, că este cea mai bună soluție, pentru că se pare că acestea pot fi destul de ușor uh, contrafăcute și. Deci dacă uh, limitarea încărcătoarelor, uh, mă întreb, este într-adevăr soluția? Poate Asociația Vânătorilor ar putea să ne dea un răspuns dacă se limitează încărcătoarele, cum se limitează muniția, uh, Uh, cerându-se un permis, o autorizație pentru cumpărarea acestora, s-ar putea rezolva problema, dar, din câte am înțeles, aceasta nu ar fi o soluție potrivită. Și dau cuvântul acum experților pentru a răspunde la întrebări. Whichever order you wish, maybe in reverse order. În ordinea în care doriți, poate în ordinea inversă. Europol mai întâi. Mulțumesc, da. Sunt perfect de acord cu ce spuneați la început și anume că armele de foc dezactivate trebuie să fie ca atare. Dacă se reactivează, trebuie să intre din nou în categoria armelor de foc. Asta este și problema, aici sunt și provocările în cazurile pe care le-am menționat. Alesesem intenționat exemplul din Slovacia pentru că avem o foarte bună cooperare cu autoritățile de aplicare a legii din această țară. Au fost foarte active și cumva cu o viziune progresistă, de aceea am ales acest caz, dar nu este singura situație care s-a înregistrat uh, în Uniunea Europeană sunt companii importante care, uh, în care lucrează în acest domeniu și cea din Croația era printre primele din Uniunea Europeană. Și instituția pe care o reprezint se ocupă de acest lucru chiar acum. Un minut pentru fiecare dintre ceilalți vorbitori, pentru că vreau să-i dau cuvântul și reprezentantului Comisiei. Da, mulțumesc. Mă voi referi la problema convertibilității și a standardelor. Chiar dacă formularea din legislație e foarte clară, realitatea este că problema, e o problemă majoră aceea a convertibilității. S-au uh, înregistrat cazuri de deschidere a focului folosindu-se arme de foc convertite. Ar trebui însă să analizăm acele trăsături alarme care o fac convertibilă, materialele din care sunt con eh, realizate, concepția, cum ar fi butucul sau încărcătorul, standardele de producție care permit o funcționare legitimă, minimizând în același timp riscul eh, conversiei, pentru că acestea sunt probleme cu care autoritățile de aplicare a legii se întâlnesc în fiecare zi și este o problemă cu atât mai uh, Um, prezentă în cazul armelor de foc. Dacă o armă de foc în orb poate fi convertită, atunci nu, nu, nu ar trebui să fie înregistrată. Da, e o problemă care se, cu care ne confruntăm în fiecare zi. Da, dar acest lucru este din cauza faptului că au, statele membre nu pun corect în aplicare legislația. Domnul Segato, voi reacționa mai întâi la întrebarea următoare. De ce au nevoie vânătorii de arme, sem arme semiautomate? Pentru că trebuie să tragă mai mult de două runde de gloanțe. Potrivit directivei, se pot folosi numai trei runde de uh, uh, gloanțe pentru păsări și pentru animalele mai mari, sălbatice, se pot folosi până la cinci runde pentru că vânatul de mari dimensiuni necesită așa ceva. Sunt și arme, sunt și animale periculoase, urși, de exemplu. În uh, cursul vânătorilor uh, din mașină, unde se parcurg foarte rapid uh, distanțe foarte mari, e nevoie de arme de foc, ai nevoie de mai mult de o șansă. Și asta inclusiv din motive etice, pentru protecția animalelor, pentru că nu vrem ca animalele să sufere când le vânăm. Din ce în ce mai mult femeilor le plac armele de foc, le solicită autorizarea din ce în ce mai des și armele semi-automate, armele mai mici, sunt mai ușor de mânuit de către femei și de persoanele cu vulnerabilități care sunt vânători, de persoanele cu dizabilități, îmi cer scuze. În legătură cu interdicția armelor din categoria B7, Răspunsul uh, la întrebarea dumneavoastră cred că ar trebui să vă fie oferit de comisie. Nu știu care sunt cifrele. Iar în ce privește încărcătoarele, credem că în cazul acestora, așa cum arăta și doamna Ford, ele nu sunt un componentă esențială, o componentă esențială a armelor de foc, de aceea n-aș recomanda marcarea acestora. Dar, în cazul în care se va adopta o restricție pentru, uh, pentru deținerea încărcătoarelor, am putea avea în vedere eventual ca numai persoanele care dețin certificatul, autorizația uh, corespunzătoare să le poată deține încărcătoarele. Mulțumesc. Domnul Stansen, dacă mai dorește să adauge ceva. Nu, nu, domnul Stassen. Dacă nu, atunci uh, dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid câteva elemente principale. Desigur, pentru toată lumea, prioritatea în acest dosar o reprezintă prioritatea o reprezintă securitatea. Multe intervenții au vorbit despre importanța trasabilității, a schimbului de informații, lucruri fundamentale, desigur, dar care nu funcționează decât în cazul în care datele sunt disponibile, atunci când există date. Deci, e un sistem care nu poate funcționa decât dacă proprietarii armelor, deținătorii armelor, intră în domeniul de aplicare al directivei. Mă refer în special la muzee și la colecționari, care în prezent nu intră sub incidența directivei. Asta înseamnă că dacă așa vor rămâne lucrurile, sistemele de schimb de informații ar reprezenta un interes foarte limitat, întrucât n-ar exista foarte multe informații în sistem. Trasabilitatea este de asemenea un element important și în cazul crimelor, pentru că le permite să te întorci în filieră în sus, să se identifice originea armei și prima prioritate nu este de a identifica criminalul, ci prima prioritate este aceea de a evita clima. Deci trebuie să mergem în amonte și mai departe în amonte. În ce privește muzeele? Așa cum știți, sunt multe muzee publice care sunt uh, entități publice, de exemplu muzeul de la Parcul saint Comner. Și acestea sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei. Deci acolo nu, oricum nu aveți probleme, fiindcă directiva nu li se aplică. În același fel, armele antice sunt excluse din uh, domeniul de aplicare al directivei sau armele foarte vechi, în baza tratatului din uh, tratatului ONU, în baza uh, acordului din 59, aceste arme nu intră sub incidența acestui proiect de directivă. Rămâne problema armelor moderne. Aici suntem într totul de acord că muzeele deschise publicului au o vocație educativă, socială, și suntem într totul de acord că am putea fi flexibili pe marginea subiectului muzeelor. Dar suntem mult mai reticenți în ce privește pe colecționarii privați. Nu înțelegem din care motiv ar avea dreptul aceștia să dețină acasă arme militare, arme militare active. Considerăm că ei ar trebui să fie supuși acelorași dispoziții ca și sportivii sau vânătorii. În ce privește categoriile de arme foarte rapid, mai întâi în ce privește pe vânători, aceștia au dreptul de regulă la 3, 4 sau 5 gloanțe de regulă. Deci, problema armelor semiautomate nu se pune în aceiași termen la, ele, la aceștia. Sunt numeroase arme semiautomate care îndeplinesc aceste funcțiuni. În ce privește tirul sportiv, situația e un pic mai complexă. Suntem de acord că pentru categoria B7 lucrurile nu sunt foarte clare încă și aici e nevoie de criterii dar trebuie să înțelegem la fel de bine că în categoria B7 se regăsesc și calașnicoavele, care sunt la origine arme militare, concepute pentru a ucide și nu pentru a practica tirul sportiv. Există și AR-15, arme AR-15, care sunt uh, frații mai mici lui M16, o pușcă americană. Și considerăm că și acestea trebuie să intre sub incidența directivei. Și ultimul lucru cu care și închei, dezbaterea privitoare la mm, opoziția semi-automat versus automat. Am auzit o propunere prin care se spunea că trebuie doar stabilite criterii pentru transformarea armelor semi-automate în automate. Eu cred că este o mm, pistă falsă, pentru că toate armele folosite la atacuri au fost arme semi-automate transformate în arme automate. Da, aș dori să rog Comisia să răspundă celor două întrebări adresate de cei doi colegi. Categoria B7 arme de foc în prezent, care sunt deținute legal și fac obiectul unei autorizații. Deci, fac obiectul unei autorizații. Așadar, sunt, se presupune, cunoscute autorităților. Autoritățile știu câte astfel de arme există. Care sunt estimările dumneavoastră? Câte astfel de arme există care deci vor face obiectul interdicției? Și care e răspunsul dumneavoastră la întrebarea cu privire la compensații? Această întrebare pe care am auzit-o, acestea sunt întrebările pe care le-am auzit, le-am auzit eu, îmi cer scuze, ca fiind adresate Comisiei. Câte arme din B7 au fost autorizate și deci câte au fost interzise și ce facem cu compensațiile? Numărul precis de arme nu este cunoscut. Am întrebat mai multe state membre, datele nu sunt disponibile, de unde rezultă că nu există nu e vorba de o nu este vorba de o reavoință a statelor membre, ci e vorba de faptul că definiția din directiva în vigoare este proastă și neclară. Deci mai întâi trebuie înțeles ce înțelegem prin aceste arme, pentru că apoi să cerem statelor membre să pună corect în, în aplicare în dispoziția. Deocamdată însă nu dispunem de niciun fel de date în acest sens. În ce privește compensarea, ea se leagă de prima întrebare. Până când nu știm câte astfel de arme există, nu putem să avem în vedere o estimare a volumului de compensații. Am putea avea în vedere eventual măsuri de tranziție pe care să le stabilească Consiliul și Parlamentul European și care ar putea evita un uh, impact social prea mare. Nu vreau să pun pumnul în gură nimănui care ar fi vrut să răspundă mai pe larg sau... Dacă dorește cineva să mai adauge ceva la răspunsurile date sau să mai întrebe ceva... Domnul Ferner, întrebarea dumneavoastră a primit un răspuns? Da, e... Au fost răspunsuri interesante în ele însele. Comisia a stabilit o legătură între, între armele semiautomate utilizate ilegal și deținute ilegal? Există vreo statistică pe tema asta? Mi s-ar părea foarte interesant să ne spună Comisia. Care e, de fapt, practic, problema pe, cearcă, pe care încearcă să o rezolve? Comisia mai mulți colegi v-au întrebat dacă există o legătură. Da, există o legătură între armele semi-automate deținute legal și crime. 77 de tineri au fost masacrați în Norvegia acum câțiva ani într-o tabără de vacanță. Acesta e un exemplu, cu armă semiautomată deținută legal. Și sunt și alte exemple, masacrele dintr-o școală din Regatul Unit, masacru, un masacru în Germania, mai multe masacre la Consiliul General din Otsen de la Paris, sunt, din păcate, multe cazuri de ucideri cu arme semiautomate, inclusiv arme semiautomate deținute în mod legal. Can I thank our experts again? We will... Le mulțumesc foarte mult experților. Vom înainta amendamente pe marginea raportului. Sunt foarte multe probleme rămase încă pendinte. Sunt convinsă că vom urmări în scris și prin intermediul votului în continuare această problemă. Mulțumesc foarte mult!